Dragi colegi, vă rog să luați loc. So, let's get down to business. Haideți să trecem și la treabă. Deschid um, reuniunea de astăzi. Am avut o reuniune a coordonatorilor, ceva mai lungă, a trebuit să clarificăm una alta și a fost și necesar și este bine că am făcut asta. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi cu punctele 18 și 19, uh, farmacovigilența și aici raportorul nostru este Linda McKeven. Îi dau cuvântul. Am să vă rog pe toți să luați loc și să Ehm, o ascultați pe doamna raportor. Linda. Ehm, Mulțumesc, domnule președinte. La ultima ședință am explicat colegilor care este contextul general în care intervin uh, amendamentele uh, acestea la raportul privind farmacovigilența. Aș dori să le spun foarte uh, pe scurt colegilor că uh, totul s-a declanșat cu uh, scandalul din Franța, Uh, cu mediatorul care a fost comercializat în Franța, Spania, Italia și uh, era folosit, deci un medicament folosit pentru tratamentul diabetului de tip 2 de-a lungul anilor au apărut tot felul probleme legate de sănătate în legătură cu acest medicament și uh, încetul cu încetul Servier, a, uh, laboratorul care producea medicamentul, a retras de pe piață acest medicament în unele țări, cu excepția Franței. Însă când s-a dat la iveală acest scandal, e un scandal mare în Franța, există încă o decizie de tribunal care e așteptată în Franța, Comisia Europeană a început o uh, revizuire a textului legislativ privind farmacovigilența vigilența care a fost uh, convenit în urmă cu 18 luni. Și uh, multe elemente au fost uh, menținute din textul inițial, însă Comisia a identificat și o serie de lacune juridice pe care unii ar putea să le exploateze. Știu că majoritatea laboratoarelor nu fac, însă în cazul Serviei de care vorbeam înainte, Uh, cum, uh, având în vedere că uh, autoritățile de reglementare din unele state membre, compania a retras medicamentul de pe piață. Pur și simplu nu a mai cerut licență în Spania și în Italia și nu a spus că e din motive de securitate. Și deci am tras concluzia că legislația noastră în acest domeniu nu acoperă o astfel de situație, respectiv ce se întâmplă dacă o companie retrage un medicament de pe piață voluntar. Uh, e o uh, problemă de uh, securitate care este în curs de, de dezbatere acum. Deci Comisia Europeană a venit cu o serie de amendamente pentru a remedia aceste lacune și aș dori să salut din inimă inițiativa Comisiei. Am avut întâlniri cu raportorii din umbră și se pare că aproape toți sunt de acord cu faptul că aceste lacune uh, trebuie să fie acoperite. E un aspect foarte important pentru că legislația cu privire la farmacovigilență trebuie să intre în vigoare în luna iulie în acest an iar eu, în calitate de raportor și raportorii din umbră, sperăm și e și speranța nutrită de Consiliu și de Comisie, e că dacă reușim să ne punem de acord pe aceste schimbări, putem pune în aplicare acest text legislativ ca un tot unitar. Uh, pentru că uh, Agenția Europeană pentru Medicamente din Londra, care are un uh, rol sporit în acest domeniu al far- farmacovigilenței, ar putea, împreună cu statele membre, să pună în aplicare un pachet legislativ și e foarte important și pentru securitatea pacienților ca orice lacune să fie remediate cât mai repede cu putință. Deci Comisia propune. Nu o să trec în vedere toate amendamentele, uh, le-am discutat data trecută. Comisia uh, propune patru schimbări. Dacă o companie decide să nu își reinuia, renoiască autorizația, trebuie să uh, justifice foarte clar. Deci legiuitorilor, în fața legiuitorilor să justifice Uh, comportamentul. Deci, uh, comportamentul companiei este mult mai transparent. Dacă uh, se retrage de pe piață din motive de securitate, ar trebui să se declanșeze automat o procedură în Agenția Europeană pentru Medicamente. În trecut, totul era la latitudinea statelor membre. În cazul Serviei a fost la cheremul statului francez și aici a apărut o problemă, faptul că nu s-a declanșat o astfel de anchetă automat. Și o altă chestiune importantă este cea a monitorizării a, medicamentelor. Știm că după ce unele medicamente sunt introduse pe piață, fac obiectul unei monitorizări suplimentare. Uh, la 5 ani după ce un uh, medicament a fost uh, introdus pe piață, uh, sunt încurajați să raporteze în ce privește reacțiile adverse. În legislația noastră, pacienții vor fi informați prin simbolul negru care figurează pe pachet că e vorba de un nou medicament, deci trebuie să sensibilizăm opinia publică, medicii, companiile farmaceutice și așa mai departe. Și monitorizarea suplimentară Însă monitorizarea suplimentară nu acoperea în mod automat Uh, situația în care un uh, medicament făcea obiectul unui studiu de siguranță post-autorizare. Dacă un medicament primește autorizația să meargă pe piață, să intre pe piață, mai există, să zicem, două, trei aspecte care trebuie controlate uh, de către PAS, studiul de siguranță post-autorizare. Prin 2001, în cazul mediator, a fost făcută această solicitare și, din păcate, doar în 2006 a fost lansat studiul și a fost finalizat în 2009 când medicamentul medicamentul a fost uh, retras de pe piață. Mie mi se pare regretabil că uh, aceste studii de siguranță pentru post-autorizare nu se fac la timp, deci după ce medicamentul a fost uh, um, controlat, atunci să fie considerat ca fiind sigur. Raportul meu sprijină propunea, propunerea comisiei. Aș dori să mă asigur că ă, retragerea medicamentelor de pe piață e decisă. Pentru că ă, știți că unele companii ă, retrag medicamentele de pe piață din motive comerciale câteodată Serbia, de exemplu, a spus să retrag de pe piață medicamentele pentru că din motive comerciale. Deci e o chestiune care poate duce la interpretări. Am avut o cooperare foarte bună cu Consiliul i-am transmis uh, îngrijorările mele în legătură cu schimbările care au intervenit cu propunerea Comisiei. Consiliul a dat dovadă de multă flexibilitate în ce privete sugestiile mele și ale Comisiei ceea ce, bineînțeles, e uh, de bun augur și sper ca cineva de la Consiliu să confirme acest lucru în această dimineață. Deci, uh, aș dori să îi rog pe colegi să nu depună prea multe amendamente, pentru că dacă vom avea foarte multe amendamente, nu vom putea pune în aplicare acest text legislativ la mijlocul lui iulie am auzit uh, că există colegi care doresc, care nu sunt în sală, dar care ar dori să depună un amendament pe o temă foarte importantă. Mi s-a spus că doresc să să uh, depună un uh, amendament legat de comercializarea uh, fără licență a unui medicament. Uh, de exemplu, în cazul uh, Serviei, mediatorul a fost prescris și unor persoane care nu suferă de diabet, uh, ci care doreau să piardă greutate. Și am înțeles că uh, unii colegi doresc să introducă un amendament pentru ca EMA să reglementeze și o astfel de situație. Aș dori să răspund colegilor că e o situație foarte complexă, pentru că Uniunea Europeană nu poate să spună uh, doctorilor cum să prescrie medicamente. Deci, uh, personalul uh, medico-sanitar are libertate, de exemplu, pentru tratamentele pentru copii. Știm că foarte mulți doctori prescriu medicamente fără ca ele să medicamente care îndeplinesc și alte roluri decât cele care figurează în prospect. Și Vă pot da un exemplu, un exemplu din țara mea. În această săptămână, marți dimineața, la știri, am auzit că în Regatul Unit uh, o autoritate sanitară folosește un medicament uh, pentru a trata uh, afecțiuni oculare legate uh, de îmbătrânire. Deci e o boală care apare la persoanele în vârstă și rezultatele sunt destul de bune. Uh, medicamentul se pare că e deficient, în orice caz asta cred medicii, însă uh, a apărut o plângere în justiție împotriva Novartis pentru că uh, se pare că prescrierea acestui medicament pentru maculodegenerare uh, are și efecte adverse. Însă eu nu am căderea să impun uh, medicilor ce medicament să prescrie sau nu. Cred că e o chestiune foarte uh, complicată. Nu vreau să ne pripim, să luăm o decizie acum Dacă începem să depunem acum amendamente pentru dosarul farmacovigilență, nu vom termina acest uh, text legislativ uh, până iulie. Cred că nici un an în plus nu ne-ar ajunge, pentru că miza este foarte mare, așa cum am explicat e vorba de uh, drepturi de autor, uh, de brevete și nu uh, tratăm doar chestiunea siguranței. Deci îi rog pe colegi, aș dori să le lansez un avertisment, să se gândească cu mare atenție. Celor care nu sunt în sală, aș dori să le transmiteți că ar trebui să discutăm această chestiune separat. Uh, termenul de depunere a amendamentelor e foarte strâns pentru această săptămână. Așa cum am spus, uh, sper să nu avem prea multe amendamente. Amendamentele uh, raportorii din umbră sper să nu depună, să trecem rapid la vot, să începem negocierile cu Consiliul, care deja dă feedback la activitatea Parlamentului și să putem pune în aplicare acest text cât se poate de repede. Mulțumim, Linda McEvan. Începem acum cu raportorii din umbră. Pilar Ayuso este prima. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna McEwen pentru că a făcut o treabă extraordinară. A depus mult efort în acest dosar, a avut toate reuniunile cu raportorii din umbră, și sunt de acord cu ea. Nu este vorba de o nouă legislație, este vorba de a adapta legislația actuală pentru a rezolva probleme care au apărut cu cazul mediator, de exemplu. Astfel încât să putem avea aceste teste de rezistență și să putem um, acționa în consecință încercăm să rezolvăm aceste probleme. Bineînțeles, nu vom reuși să le rezolvăm pe toate, după cum ne explica și doamna McEvan. Ar fi imposibil. Și, de asemenea, trebuie ca mm, medicii să fie cei care iau deciziile cu privire la modul în care prescriu medicamentele. Cu toată legislația din lume nu vom putea decide cum sunt prescrise drog, uh, medicamentele sunt de acord așadar cu poziția doamnei McEvan. Cred că putem depune anumite amendamente pentru a schimba anumite aspecte ale propunerii comisiei, dar eu, eu cred că ea este una bună în general. Amendamentul 3, în ceea ce privește notificarea pentru um, cei care au licențe, e bine, notificarea trebuie să fie făcută către statele membre, cât și pentru Agenția Europeană pentru Medicamente. Uh, și trebuie să, fie o trebuie să existe o transparență completă, pentru că mediator a utilizat argumente de lipsă de cerere pentru retragerea medicamentelor de pe piață, când de fapt motivele erau complet diferite. Am o întrebare adresată uh, Comisiei. Când este vorba de procedura de urgență, care ar avea uh, nevoie de o altă uh, prescriere este prevăzută acolo o procedură de urgență? Va exista și acest termen de 60 de zile? Aș dori să întreb comisia asta. Va fi oare prea multă muncă pentru Agenția Europeană de Medicamente? Și lasă să mă exprim împotriva acestui acestei propuneri, pentru că această agenție are oricum foarte mult de lucru. Având în vedere informațiile pe care le aveți acum, întreb Comisia, agenția va putea face această muncă? Pentru că asta este implicat aici, asta se presupune aici. În ceea ce privește amendamentele, nu vom depune multe amendamente, nu încercăm să deschidem întreaga dezbatere, pentru că dorim să uh, rezolvăm uh, această problemă cât se poate de rapid. Uh, nu vom depune mai multe amendamente decât este necesar. Dau acum cuvântul doamnei Iana Kudakis. Sunteți raportor din umbră, ați cerut cuvântul? Da, pe scurt, pentru a sprijini poziția raportoarei este vorba de a închide o, o lipsă în uh, legislație. Vor exista mai multe probleme care vor apărea pe parcurs, dar le vom aborda pe fiecare la timpul lor. Eu uh, și grupul meu va sprijini poziția raportorului și sper că întreaga comisie va face același lucru, astfel încât să putem rezolva acest dosar cât se poate de rapid. Vă mulțumesc. Dagmar roth Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, în ceea ce privește um, prescrierea neaprobată oficial, um, noi am solicitat uh, companiilor farmaceutice să fie foarte clară uh, cu privire la pentru ce uh, boală este prevăzut un medicament și cum trebuie el să fie uh, Uh, utilizat, iar dacă noi uh, permitem utilizări uh, neaprobate oficial, nu, nu este corect. Voi depune un amendament și am anunțat asta raportorului. Pro propunerea comisiei este foarte bună, amendamentele raportorului sunt foarte bune. Este bine că recunoaștem că există lipsuri în legislație, Testele de rezistență sunt, sunt o foarte bună idee, poate ar trebui uneori să le facem chiar dacă nu există un motiv neapărat. Oricum, uh, mi s-ar părea o idee foarte bună să știm de ce este uh, eliminat un produs de pe piață când se întâmplă acest lucru. În trecut nu eram foarte sigură, dar acum știu că așa trebuie. Și apoi mă uit în direcția comisiei, uh, mă întreb uh, care este uh, situația cu uh, Uh, taxele, onorariile. Uh, a existat um, au existat discuții cu privire la faptul că Agenția pentru Medicamente începe să lucreze, dar nu are uh, niciun fel de onorariu pentru asta. Nu este prevăzut nimic. Noi suntem, suntem în procedură, am fi în procedură de codecizie, asta înseamnă că un text ar însemna un an și jumătate, doi ani minim. Uh, sau vrem să procedăm mai degrabă prin acte delegate, eu aș fi pentru atâta timp cât putem avea încredere în comisie um, să, să, fi, să ne vadă ca pe un partener. Și cred că, așadar, asta ar fi o soluție bună, să avem un, um, să fie act delegat, să colaborăm strâns cu Comisia și, bineînțeles, și cu Agenția pentru Medicamente, EMA. Uh, nu, întotdeauna în ceea ce privește onorariile uh, am, am fost pe aceeași lungime de undă cu Emma, dar cred că aici uh, situația este diferită. Voi depune un amendament scurt și sper că raportorul mă va sprijini și toți ceilalți la fel. Vă mulțumesc, Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, Linda, pentru munca depusă. Sunt de acord cu Pilar Iuso că este o bază foarte bună și că ai făcut o treabă foarte bună. Sunt de asemenea de, ac- de acord cu Linda și cu Pilar Ayuso că trebuie să fim precauți în uh, abordarea acestui uh, subiect, utilizarea neaprobată. Este ceva ce n-am apucat să discutăm în mod serios, este ceva care este uh, Uh, important. Este important să încercăm să limităm acest tip de uh, utilizare. De aceea am elaborat și uh, legislația pentru medicamentele pediatrice. François Grostet a fost uh, raportoare pe acest dosar și am reușit să reducem utilizarea neaprobată poate de la 90% la 80% în uh, Uh, departamentele de urgență. Și poate că va dura ani de zile să scădem acest procentaj. Alternativa însă ar fi să nu le dăm copiilor medicamente de, de care depinde viața lor. Asta pentru că nu există încă medicamente aprobate. Putem așadar să reducem acest procentaj, dar nu putem să uh, intervenim prea mult aici. Din punct de vedere juridic se pune întrebarea și dacă avem voie. Poate vom face o audiere, dar poate nu ar trebui să introducem acest subiect în acest raport. Mai am un punct. Nu vreau să complic procedura cu asta. Avem o rămășiță, să spunem așa, din legislația 2010 așa numitul Drug Fact Box. Comisia a făcut această propunere să se facă o, un rezumat al, uh, al caracteristicilor principale ale unui medicament și să fie pe cutia medicamentului. Și nu există nicio, nicio uh, cerință să se șteargă asta. Linda a intrat în negocieri cu Consiliul, Consiliul nu a fost de acord și poate nici noi nu am pus prea mult accentul pe asta Asta um, întotdeauna experții independenți și um, autoritățile în domeniul sănătății ne spun uh, că ar fi o idee bună și de aceea, în plen, să spunem, un nivel mai sus decât aici, am adoptat un uh, amendament uh, cu privire la acest lucru la raportul Fielner. Aș dori să nu îngropăm acest subiect, ci să-i dăm comisiei un semnal clar că uh, Um, la revizuirea reglementărilor cu privire la uh, instrucțiunile de utilizare ale, ale medicamentelor um, să prevedem acest lucru. M-ar bucura să putem obține un acord aici, să spunem că suntem pentru și într-o altă procedură, în alt dosar, să discutăm acest punct în mod serios și să avem poate chiar o procedură separată. Noi am decis asta în uh, comisie, am decis-o și în plen și numai prin faptul că procedura a fost relativ nefericită, pentru că a fost o primă lectură, acest uh, punct a dispărut, nimeni nu știe unde <laughs> și nu a ajuns să fie în textul final. Aș dori așadar să uh, menționez acest lucru și să vă spun că voi depune un amendament în acest sens. Vă mulțumesc, îi dau acum cuvântul, raportare din umbră din partea ALDE, Doamna Parvanova. Thank you, President. Uh, I would like to thank Linda for her draft uh, report and for the excellent. Aș dori să-i mulțumesc Lindei pentru proiectul de raport și pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o cu raportorii din umbră uh, procesul la Parlamentul European a fost foarte înlesnit. Să nu uităm că e un text legislativ sau actualizare a unui text foarte important. Comisia a venit cu propuneri de ameliorare în urma scandalului mediator din uh, Franța și în urma uh, lacunelor identificate și de aceea grupul ALDE sprijină întru totul această propunere uh, și tot ce figurează în raportul Lindei. Pentru noi e foarte importantă declanșarea automată a procedurii de urgență uh, în, comisuri, în situațiile identificate în textul comisiei și nu doar în care uh, firmele sau companiile de medicamente iau acțiuni și decid să retragă uh, medicamentul de pe piață, așa cum s-a întâmplat cu mediatorul în mai multe state membre. În ce privește această listă a um, medicamentelor care trebuie să facă obiectul unui studiu de siguranță post-autorizare, o o altă inițiativă importantă. De asemenea, uh, salutăm și uh, motivele pentru care uh, au fost emise autorizații de introducere pe piață și motivele și în, spiritul text, practicilor legislative de calitate sperăm ca întotdeauna sperăm să reușim să adoptăm la timp textul legislativ și deci să tratăm doar textul comisiei, să nu redeschidem tot pachetul și să ne axăm doar pe obiectivul pentru care ne ocupăm încă o dată de acest text legislativ. Deci redeschidem din nou directiva. Și un ultim aspect în ce privește utilizarea medicamentului în indicații neaprobate oficial, off-label use. Se pare că mediatorul a fost uh, prescris pe această bază. Uh, titularul autorizației de introducere pe piață a făcut uh, uz de această practică și credem că această chestiune ar trebui să fie abordată în actualizarea propusă de Comisia Europeană. Din câte am înțeles cu Novartis există, iată, un nou scandal în Marea Britanie, care ar trebui să fie și el studiat în amănunțime și cred că ar trebui să fim foarte prudenți când depunem amendamente am citit uh, o astfel de amendamente, să nu uităm că prevederea articolului 5 se ocupă de circumstanțe excepționale pentru folosirea Uh, neaprobat oficial a uh, medicamentului, să nu uităm că această răspundere nu ar trebui să uh, cadă pe umerii pacientului în cazul prescrierii neaprobate oficial. Poate cel mai bine ar trebui să rugăm Agenția Europeană pentru Medicamente să adoptă linii directoare care să fie adoptate în mod consecvent de către statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Cu aceasta am încheiat lista vorbitorilor. Dau cuvântul doamnei Brunc din partea Comisiei de la Digi Sanco. Vă rog. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la chestiunile care au fost uh, ridicate în această dimineață. În primul rând, aș dori să spun că iau act de sprijinul uh, acordat propunerii Comisiei și de uh, justificările care stau la baza acestei propuneri și vă sunt recunoscătoare în acest sens. Aș dori să mă refer la chestiunile specifice. În primul rând, aș dori să mă refer la faptul că doamna Iuso a întrebat Uh, dacă schimbările în indicații uh, și așa mai departe urmează să fie acoperite în procedura de urgență. Într-adevăr, în propunerea Comisiei se prevedea ca această procedură în regim de urgență să se aplice. Iar din punctul de vedere al Comisiei, aș dori să subliniez că ce este foarte important în astfel de instanțe e că această procedură ar trebui să fie folosită când Uh, apar probleme grave de securitate uh, în legătură cu uh, farmacovigilența. Deci este un aspect care este foarte important pentru Comisie în contextul acestei prevederi. Un alt aspect, doamna Rod Parent l-a ridicat, cea a onorarilor. Aș dori în acest caz să vă reasigur, să vă spun că cooperăm foarte strâns cu EMA, cu Agenția Europeană pentru Medicamente. Chiar astăzi avem o ședință de două zile cu personalul acestei agenții pentru a aborda problema onorarilor și pentru a ajunge la un document de orientare care după aceea va duce la o consultare publică a factorilor implicați și pe această bază vom putea întocmi o propunere. Într-adevăr, dacă se constată că după aceea e nevoie de aplicarea procedurii de codecizie, întârzierea, la, în uh, situația cea mai optimistă, ar fi cam de 2 ani Uh, nu e vina nimănui, ci pentru că există termene și uh, aspecte de procedură care trebuie să fie respectate. Dar aș dori încă o dată să spun că cooperăm foarte, foarte strâns cu EMA pe această temă. În al treilea rând, uh, așa numitul Fact Box, și aici aș dori să vă asigur că am lansat un studiu în ce privește uh, lizibilitatea uh, prospectului și că încercăm să vedem uh, ce, în ce constă acest uh, Faxpoct și am constatat că există o anumită redundanță cu uh, Um, prospectul în Uniunea Europeană. Aș dori să vă spun că uh, factbox-ul uh, e o chestiune care ține de Regatul Unit. Uh, se pare că există diferența între factbox și prospectul medicamentului și deci în studiul pe care intenționăm să-l lansăm vom încerca să vedem ce trebuie să facem pentru a spori lizibilitatea prospectului, ținând cont și de practicile existente în alte părți, mai ales referitoare la factbox. Apoi, un ultim aspect legat de off-label use, uh, utilizarea medicamentului în indicații neaprobate oficial. Sunt de acord cu ce s-a spus aici. E uh, un proces foarte complex și are nevoie de o, de o, de o abordare mult mai aprofundată. Am uh, luat notă și de îngrijorările exprimate în ce privește reglementarea acestui regim. Suntem de acord cu toate aceste aspecte. Vă mulțumesc! Und ich möchte dann... Vă mulțumesc, aș dori acum să dau cuvântul uh, Consiliului. În numele Consiliului este alături de noi doamna Paulsen. Vă rog, aveți cuvântul. Ja, tak. Kære medlemmer af Envi, jeg er meget glad for at kunne... Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să pot fi astăzi aici, alături de dumneavoastră, pentru a discuta această propunere referitoare la farmacovigilență. Sunt președinta grupului de lucru care se ocupă de chestiuni sanitare, sunt juristă și atunci când am lucrat în Ministerul Sănătății din Danemarca, m-am ocupat de aceste aspecte. Mă bucur că se discută acest amendament și sper să putem ajunge la o adoptare cât mai rapidă a acestor dispoziții. Acest lucru este de altfel dorit de între Consiliul. Pe durata discuțiilor au fost hotărâte trei modificări. Prima se referă la procedura Uniunii referitoare la articolul 116, 17E. Comitetul consultativ și comisia au fiecare sarcinile lor și sperăm să ajungem la niște decizii cât mai repede și, după părerea noastră, agenția nu trebuie să fie supraîncărcată fiindcă deja are o serie de competențe destul de consistente, având în vedere legislația adoptată în 2010. Prin urmare, sperăm că procedurile Uniunii nu vor necesita această procedură automată, cel puțin nu într-un număr prea mare de cazuri. În vederea următoarelor tratative, avem articolul 23 din regulament care se referă la simbolul specific, așa numitul simbol negru. Conform evaluării Consiliului, această măsură ni se pare totuși una prea largă, prea generoasă. Aceste lucruri trebuie să fie avute în vedere din perspectiva faptului că acest obiectiv de lansare a acestei monitorizări trebuie să fie pus în aplicare doar atunci când există probleme foarte grave pacienții, cei care utilizează medicamentele respective, trebuie să știe foarte clar de ce se introduce acest simbol negru. Au apărut noi elemente sau uh, acest lucru reflectă situația inițială? vorbim despre produse care au o licență de comercializare, totuși, să nu uităm acest lucru. În încheiere vreau să vorbesc despre articolul 123 din directivă, unde este vorba despre accesul la informații pentru autorități, acces oferit de uh, companiile farmaceutice în cazul în care este vorba despre produse noi sau despre solicitarea de reînnoire a licenței. După părerea noastră, acest flux de informații ar trebui să fie închis astfel încât și statele membre în care nu este autorizată comercializarea să fie informate cu privire la ce se întâmplă pe celelalte piețe atunci când apar aspecte care țin de siguranță pentru sănătate. Pentru noi este important să ne asigurăm că toate statele membre primesc informații, informații extrem de importante, fiindcă au de a face cu siguranța în domeniul sănătății publice. În ceea ce privește posibilitatea de a acționa cu rapiditate, la nivelul Consiliului noi ne-am uh, concentrat pe ipoteza unei licențe pentru produse care sunt comercializate din state terțe în Uniunea Europeană. Însă, asta ține de autoritățile relevante. În încheiere, vreau să vă spun că președinția daneză, în numele Consiliului, este pregătită și dornică să inițieze un dialog constructiv cu toate părțile implicate pe aceste două propuneri. La final îi dau cuvântul raportoarei Linda McEwen. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru sprijinul acordat. Vor exista câteva amendamente și sunt sigură că le vom putea aborda într-un mod satisfăcător. În ceea ce privește autorizarea neaprobată, cred că ar fi bine să avem o inițiativă separată pe această chestiune, având în vedere complexitatea ei. Ar trebui să avem și o audiere în uh, comisia noastră. O să ne gândim la asta, la niște orientări EMA Trebuie să vedem care sunt competențele UE uh, în acest domeniu cu privire la utilizările neaprobate. Apoi, doamna Iuso a vorbit despre uh, supraîncărcarea Agenției pentru Medicamente. Trebuie să ne asigurăm că această agenție funcționează și să nu fie doar o sală unde oamenii se întâlnesc în Londra pentru a discuta despre preocupările lor, ci să ne asigurăm că este un organism care poate acționa în întreaga Europa atunci când există probleme și mai ales să ne asigurăm că situații ca cel cu mediator nu se vor mai produce. Avem nevoie de un sistem european pentru siguranța medicamentelor. Asta trebuie să urmărim. Și pe măsură ce începem negocierile cu Consiliul, Trebuie să ne gândim la, uh, de exemplu, câte cazuri pe an pot fi prelucrate la nivelul EMA, să vedem ce este fezabil și ce nu un lucru e o procedură de urgență și altceva e o procedură care poate nu e chiar așa urgentă, dar totuși trebuie analizată. Există o procedură separată în articolul 41 pentru asta. La EMA s-a discutat de multe ori chestiunea mediator, s-a discutat, discutat, dar nu s-a întâmplat nimic. Și asta aș vrea să nu se mai repete. E de neacceptat ca EMA să fie doar un loc unde oamenii se întâlnesc și discută. Dacă contribuabilii uh, plătesc acești oameni să meargă la Londra să se întâlnească, să discute, trebuie să existe și niște rezultate. Și cred că împreună cu Consiliul putem găsi o soluție. Dacă există probleme, trebuie abordată într-un fel sau altul și dacă nu vor fi abordate, trebuie noi și publicul să știm de ce. Deci sistemul trebuie să fie mai ferm, controlat, ca să știm ce se va întâmpla. Există preocupări foarte serioase față de cazul mediator și trebuie rezolvate. Mulțumesc colegilor și sper să ajungem la un acord astfel încât de la jumătatea lui iulie încolo să avem o procedură mult mai sigură în acest domeniu în Uniunea Europeană. Linda McEvan. Mulțumim, Linda McEvan, mulțumesc tuturor pentru dezbatere, mulțumesc Consiliului, președinției Consiliului pentru prezență. Termenul pentru amendamente este 27 aprilie și s-a stabilit cu raportoarea ca pentru a s-a stabilit acest termen cu raportoarea uh, pentru a avea timp să ne pregătim. Votăm în 8 mai. Asta înseamnă că toate amendamentele pot fi depuse numai în limba engleză. Raportul îl vom vota în septembrie în plen. Cu acesta punctele 18-19 de pe ordine de zi sunt închise, iar secretariatul îmi spune că vă va ajuta, asista cu mare plăcere la uh, formularea amendamentelor în engleză. În regulă. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 20. Este vorba de donarea voluntară și neremunerată de țesuturi și de celule. Iar aici, colega Iana Kudakis este raportoare și îi dau uh, dumnea ei cuvântul. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul acesta a fost unul foarte interesant. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră cu care am vorbit. Mi-a oferit uh, feedback foarte important, foarte interesant. Sper că acest lucru să se reflecte în uh, raport. Termenul cheie este voluntar, pe care o să-l auzim destul de des și exact pe asta ne și axăm, transparență și trasabilitate. Scopul raportului este să avem o aliniere la raportul anterior, de la începutul anului, care se referă la donarea de organe, adică să încurajăm oamenii să doneze uh, țesuturi și celule, dar nu contra cost. Există trei domenii pe care ne axăm celulele STEM, am făcut multe cercetări în domeniu, se pare că sunt foarte utile, pot uh, uh, implica proceduri care salvează vești, ve, vieți omenești, sângele central, care va fi un subiect destul de controversat, fiindcă există clinici publice și private implicate și Clinicile publice sunt bune, iar cele private trebuie păstrate în sistem uh, pentru a oferi un plan de siguranță. Deci trebuie să vedem uh, cum, ce vom alege aici. Sper să mă bucur de sprijinul dumneavoastră. Și un alt domeniu pe care l-am abordat este uh, cel care se referă la beneficiari, un lucru pe care îl avem în Regatul Unit. Este vorba la, de persoane care nu pot avea acces la tratamente în mod ușor și avem în vedere creșterea numărului de donații din partea gameților. Acesta este un concept care nu este chiar așa de bine cunoscut în Europa, așa că am să încerc să-l explic. În ceea ce privește donarea de ovule, o, per- o femeie poate să facă acest lucru atunci când este și ea supusă unui uh, tratament pentru fertilizare in vitro și, în schimb, clinica poate va reduce costul tratamentului de care beneficiază femeia respectivă. Deci femeia poate că nu își permitea costul, dar acum, ajutând pe cineva care are nevoie de acest lucru, uh, beneficiază de un cost redus. La fel și în cazul donatorilor de spermă. În uh, Regatul Unit, se poate face congelarea ovulelor timp de 5 ani gratuit dacă o parte dintre ele sunt donate. Sperăm deci că acest lucru va deschide accesul la aceste tratamente pentru mai multe persoane fără a exista stimulente financiare, fiindcă asta este un lucru care ne interesa. Termenul pentru amendamente este 3 și uh, trebuie să ne asigurăm care este părerea celorlalți pentru a vedea cum continuăm cu acest raport. Vă mulțumesc. Trecem la raportorii din umbră. Peter Lize, primul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc Marinei Ianacudakis pentru munca depusă. Raportul este o bună bază pentru munca noastră în comun, conține un mesaj foarte clar. Dorim ca donarea de uh, celule și țesuturi să fie voluntară și neremunerată. Salut mai ales uh, uh, ceea ce este prevăzut la punctul 23 este o cerință mai veche a Parlamentului. Întotdeauna ne-am dorit să existe un, o reglementare juridică a acestor tip de dona, donări uh, într-o directivă. Când am negociat acea directivă, nu a fost posibil uh, să ne impunem în fața Consiliului și a Comisiei, însă timpurile s-au schimbat. Marina Iana Kudakis face referire la directiva referitoare la donarea de organe și acolo am prevăzut um, cu uh, acordul Comisiei și a Consiliului, chiar la propunerea Comisiei, ca statele să se asigure că, ar, că poate avea loc donarea uh, Uh, voluntară și neremunerată. Și există însă excepții de la acest principiu, însă uh, la momentul respectiv am avut o altă, aveam o altă situație juridică. Între timp avem Carta Drepturilor Fundamentale, care face parte din uh, achiul uh, comunitar, este prevăzut acest lucru în tratatul uh, de la Lisabona. Necomercializarea corpului uman este un principiu de bază al Uniunii Europene. De aceea, uh, solicitarea de la punctul 23 mi se pare foarte inteligentă, și anume solicităm Comisiei să adapteze formulările din cele două directive uh, și mai ales în directiva care guvernează donarea de organe. Mi se pare un punct foarte important. Trasabilitatea este subliniată, este ceva foarte important și sprijinim acest uh, lucru. Iar la punctul 9, cu privire la uh, comerțul online cu gameti, uh, se face o solicitare pe care o sprijin fără niciun fel de reținere. Uh, Marina vorbea despre sângele central sângele din cordonul ombilical este foarte important. Este foarte important ca donarea din nou să poată exista, uh, dar trebuie să existe și prevederi în statele membre referitoare la asta. Există sisteme diferite în statele membre, de multe ori um, nu, oamenii nu sunt informați despre asta, nici, în niciun caz nu sunt uh, uh, nu li se cere să facă asta sau nu sunt îndemnați să o, față, să o facă, va trebui să discutăm dacă, dori, dacă uh, punem pe picior de egalitate uh, băncile de uh, sânge private și publice de sânge din cordonul uh, umbilical. Uh, cerințele Parlamentului se vor referi la băncile publice, Uh, asta este terapia conform care este mai uh, des folosită după, cum, după stadiul științei, este probabil și cea mai bună soluție, însă nu trebuie să interzicem băncile private sau să Uh, le considerăm, să le punem într-o lumină proastă, dacă respectă standardele, regulile uh, și, bineînțeles, principiul că nu are voie să existe o comercializare uh, de celule și țesuturi, pentru că așa este prevăzut în Carta Drepturile Omului, corpul uman și părți ale sale nu au voie să fie comercializate, e bine, dacă aceste principii sunt respectate și băncile private își pot găsi uh, utilizarea lor și trebuie, bineînțeles, ca oamenii să fie, informa, inf, uh, să fie informați cu privire la ce fel de posibilități există și nu există, poate încă. Aș dori, de asemenea, să mai îmbunătățim, să mai uh, clarificăm anumite aspecte din raport. Cadrul juridic actual nu este perfect, însă și pe această bază juridică pe care o avem, putem să motivăm Comisia să uh, Uh, se uită mai în detaliu când uh, scrie în directivă statele membre doresc să asigure că uh, donarea este posibilă, apoi în raport, în, la punctul I, spune că numai 11 țări au luat politici de încurajare a promovării autosuficienței de țesuturi și de celule. Asta contrazice puțin uh, directiva și aș dori ca uh, formularea să fie mai clară. Practic, numai 11 state membre respectă directiva. Ne vom uita și la anumite cazuri concrete, uh, cazuri publice sau prezentate de experți, pentru că au existat discuții despre o femei din România care au fost uh, uh, îndemnate să doneze ovule pentru uh, echivalentul a șase salarii anuale, au făcut-o într-un în, în condiții foarte periculoase pentru sănătatea lor, iar răspunsurile de la comisarul în, funcțiune, în funcție la momentul respectiv nu au fost deloc convingătoare. Au mai fost cazuri în Danemarca, unde a fost foarte clar că s-au dat bani și trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să spunem că nu putem accepta asta. Iar în cadrul juridic actual putem să facem ceva, dacă adaptăm și mai bine uh, legislația, cu atât mai bine. Apoi, uh, Marina Cudachi s-a referit la beneficiile în natură. Trebuie să ne uităm, să fim foarte atenți. Dacă este vorba de faptul că un cuplu nu poate uh, dona ovule uh, din cauza sau nu poate avea copii pentru că uh, uh, femeia are o problemă de sănătate și este un alt cuplu în care bărbatul are probleme de fertilitate, ei bine, atunci mi se pare în regulă. Dar dacă ofer, donez ovule pentru a beneficia de o reducere de preț, este ca și când aș primi bani este faptul că primesc ceva pe gratis în loc să plătesc pentru că pun la dispoziție părți ale corpului meu. Și asta contrazice principiul uh, pe care ne bazăm. Cred că ar trebui să ne bazăm aici, uh, să, să găsim o formulare mai clară. Nu dorim să împiedicăm uh, cuplurile să uh, poată face să poată beneficia de aceste servicii, dar trebuie totuși să fim foarte stricți în ceea ce privește uh, beneficiile obținute. Trebuie să lucrăm la formulare astfel încât să putem găsi o majoritate clară în această comisie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Peter Lize! Urmează acum Vitorio Prodi. Eh, grazie. Mulțumesc, domnule președinte! Vreau și eu să-i mulțumesc colegei Iana Kudakis pentru munca foarte bună cu acest raport și pentru deschiderea în discuțiile pe care le-am avut. Cred că subiectul acesta este unul foarte important și nu trebuie să pierdem din vedere aspectul acesta al lipsei unei prăți, al gratuității. atunci când avem de-a face cu aceste donații de celule și țesuturi. Aceasta este o chestiune care nu poate fi ocolită pentru a ne asigura că aceste donații nu vor fi apoi comercializate pe piață. Fiindcă acest lucru s-ar putea să ducă la niște situații foarte grave. Apoi, mai există și problema consensului pentru donarea de organe. Există încă multe semne de întrebări ne întrebare cu privire la disponibilitatea organelor respective, dacă persoana în cauză, de exemplu, decedată, nu a lăsat uh, uh, indicații specifice cu privire la uh, donare sau nu. Cred că am putea interpreta lipsa unor indicații ca fiind accept, dar cred că e mai bine să fim mai siguri uh, decât suntem în momentul de față, atunci când încercăm să vedem de ce poate a decedat posibilul donator. Colegul Lize deja a menționat uh, problema legată de aceste beneficii în natură. Doamna raportor ne-a clarificat aici că este vorba despre un fel de schimb de organe. Eu nu cred că ne putem limita doar la această interpretare a beneficiilor în natură. Mă tem să nu existe asta o portiță de scăpare prin care să se strecoare uh, comercializare, tranzacțiile comerciale cu organe. Și părerea mea este să evităm utilizarea acestui termen in kind în natură și v-aș propune o modificare, un amendament în acest sens. Apoi, în ceea ce privește celulele din cordonul umbilical, a existat o discuție publică foarte intensă pe acest subiect și uh, acest gen de donare este destul de răspândită în prezent. Însă am discutat cu o serie de specialiști care mi-au spus că trebuie să fim foarte atenți la acest lucru pentru că celulele din cordonul ombilical pot fi Uh, purtătoare potențiale de celule STEM. Asta nu înseamnă că sunt mai bune decât celulele STEM care pot fi uh, obținute de la persoana care are nevoie de ele, chiar de la persoana respectivă. Există tehnologii de izolare a celulelor vii de la uh, persoana care are nevoie de ele, Există studii în acest sens, dar nu există studii în ceea ce privește exploatarea celulelor stem din cordonul umbilical. Sau cel puțin nu suficiente. După părerea mea, discuția referitoare la celulele stem din cordonul umbilical este oarecum condusă de dorința, să spunem, de a ajunge într-un fel sau altul la schimburi, la comercializarea acestora. Prin urmare, trebuie să fim foarte atenți, fiindcă s-ar putea să se ajungă la situații în care, deși celulele din cordonul umbilical sunt relevante, sunt interesate, dar uh, situația să nu fie chiar așa de clară. Prin urmare, Cred că acest subiect trebuie abordat cu mare grijă, astfel încât să nu se ajungă la o portiță deschisă către comercializare. Frederic Gris. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să îi mulțumesc Marinei, raportarea noastră, pentru acest raport, care probabil și simțim deja aceste, avem ceva semnale. La prima vedere pare uh, că poate fi obiectul unui consens, însă nu e chiar așa. Există amendamentele pe care Marina ni le-a uh, reamintit, le-am votat de mai multe ori și după dezbateri aprinse, asupra cărora nu îi voi reveni, uh, principiul etic de voluntariat, uh, de uh, gratuitate și de Uh, anonimat și mai există și o altă lume, lumea reală a personalului medico-sanitar, uh, în care donarea voluntară trebuie să se conjuge cu, și aici cuvintele sunt foarte importante, cu o Uh, compensare, indemnizare justă. Nu vorbim despre plată sau de remunerare, ci trebuie să uh, corectăm uh, micile uh, neplăcerile. Când uh, donezi uh, uh, țesuturi sau celule, pot apărea neplăceri, câteodată neplăceri uh, de lungă durată și complexe. Și deci, uh, iată, există anumită, uh, anumite tensiuni, uh, poate folosesc un cuvânt cam dur, iprochizie, în ce privește problema gratuității. Uh, aș dori să vorbesc vorbesc și cu Marina, n-am înțeles foarte bine și Peter Lise a vorbit și de egg sharing, partajarea de ovule. Eu am înțeles că e vorba de un fel de troc. Pentru a evita că vorbim de bani și să vorbim despre o compensare justă, care mie mi se pare uh, o formulare mai cinstită, ce se face? Facem uh, troc, uh, se schimbă un gamet împotriva celuilalt sau prețul unui tratament, care până la urmă e același lucru. Peter Lise cu o filozofie care nu e chiar a mea, a vorbit poate de aceeași ambiguitate. Deci, uh, în acest domeniu, la punctul 5, eu uh, aș dori să lansez uh, un avertisment. Deci, aș dori să vă spun că la punctele 4 și 5 apar ceva îngrijorări, dar și expunerea de motive, pentru că se preia o abordare foarte restrictivă a compensării în ce privește donarea de gameți. Aș dori să vă reamintesc că nu respectăm ce se întâmplă în 14 uh, state membre, în care există um, legislații mai uh, deschise, mai uh, progresiste. Deci o să depun niște amendamente, nu pentru a impune o filozofie în locul cele, celeilalte, ci pentru a restabili un echilibru. Cred că sub uh, uh, pretextul unui umanism Uh, greu înțeles, uh, respingem uh, solicitările a mii de pacienți care se află pe liște de așteptare pe internet, s-a spus la punctul 9, sau dincolo de frontierele noastre. Știm că se face, problema turismului medical este foarte importantă, știm de asemenea că și anonimatul Uh, reprezintă câteodată un zid, uh, un zid uh, de netrecut și că există zeci de mii de copii talis, copii făcuți în străinătate. Deci, iată, trebuie să privim lucrurile în față, să nu ne ascundem după cuvinte. O altă întrebare în legătură cu ce spunea raportoarea. Vorbea la început a spus că cuvântul cel mai important este cuvântul voluntar. Pentru mine, uh, noțiunea cea mai importantă este echilibrul. Echilibrul între uh, principii și uh, penurie. Penuria Uh, care figurează în prim plan în raportul Comisiei, penuria care este foarte uh, dificilă pentru pacienți și care există în Europa în jumătate din statele membre, penuria de uh, țesuturi și de celule, iar și penuria de, de măduvă osoasă și penuria de gameți. Iată de ce cred că trebuie să aducem un răspuns la această problemă a penuriei foarte dramatice da, putem veni cu diverse piste, de exemplu, putem să avem uh, campanii de sensibilizare mai bine orientate, ele s-au uh, rafinat de la prima directivă din 2004, uh, să răspundem unor necesități evidente. Comisia evocă mai multe situații, dolul de măduvă osoasă, donarea de măduvă osoasă, de celule ale ochiului, de cornee, țesut epitelial și așa mai departe. Trebuie să revizuim și directiva din 2004 pentru a ne asigura că ea reflectă evoluția protecția tehnicilor și a aplicațiilor tehnice, de altfel și raportoarea la punctul 23 propune același lucru. În al treilea rând, și aici aș dori să uh, abordez dezbaterea care a fost uh, evocată de domnul Prodi, și e foarte importantă, trebuie să reamintim și să solicităm Comisiei să se angajeze. Am făcut acest lucru cu o rezoluție împreună cu Peter Lise și uh, Alois Peterle în 2010 uh, în ce privește donarea de uh, celule care previn din sângele de cordon umbilical. Eu nu sunt expertă, nu sunt medic, nu sunt nici cercetătoare. Într-o altă viață, dar și în viața în ziua de astăzi, rolul nostru este să auzim poziția tuturor acestor profesii. Așa cum spunea domnul, domnul Prodi spunea că nu avem speranțe în acest domeniu, eu nu sunt de acord. Eu am discutat cu doamna Glucksmann, o adevărată uh, pionieră în acest domeniu, iar o poziție total diferită. Sâmbătă trecută la televizor am vorbit un reportaj despre un, un copil de 9 ani din Belgia care a fost vindecat de o boală, nu suferă de cancer, dar cu folosirea acestor celule din sângele din cordonul umbilical a fost vindecat deci nu uh, trebuie să ne gândim că trăim într-o lume care nu funcționează decât uh, interzicerea și um, uh, imposibilitatea. Trăim într-o lume în care există tot mai multe piste. Aș dori ca Comisia să fie mai ambițioasă. Doar 1% din sângele din cordonul umbilical se recoltează pe teritoriul Uniunii Europene, ori știm câte posibilități de vindecare ne permit aceste celule. Mulțumesc, doamnei raportor, că consacră acestui subiect mai bine de 10 puncte în raportul său. E foarte important. hat das Wort. Mulțumesc, Margarita formand, og oh, først og fremmest selvfølgelig tak til eh, Marina. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc eh, colegei Iana Kudakis pentru acest raport și pentru faptul că s-a implicat atât de mult în acest subiect, care este foarte important pentru noi toți. Din această discuție reiese că ea va trebui să continue chiar dacă avem un, un oarecare consens. Cu toții suntem de acord că abordarea noastră trebuie să fie una umanistă și pentru asta poate că nu există un brevet. Dar cum să definim lucrurile? Să mergem cât se poate de departe, uh, numai pentru a ajuta? Este vorba de limite etice și la un moment dat pierdem imaginea de ansamblu asupra ceea ce se poate face. În Danemarca există o legislație care prevede că poți uh, concepe un copil pentru a ajuta uh, din punct de vedere medical un alt copil. Deci, practic, concepi un copil pentru a-l ajuta pe primul uh, este vorba de un copil care este conceput într-un anumit scop și mai târziu o va afla. Este vorba de, de uh, limitări etice. Este practic un copil conceput pentru piese de schimb. Pur și simplu un copil conceput pentru care un uh, frate sau o soră uh, bolnav. Trebuie să fim atenți la limite. Um, și de asemenea nu, nu e vorba să fie numai voluntar, trebuie să fie uh, neremunerat și fără... Uh, da, deci asta este foarte important, este subliniat și în raport. Dar bineînțeles că totuși se întâmplă lucruri. Peter Lise ne-a explicat cum poate să funcționeze și există un exemplu și din Danemarca din anul 2007. Și ce se întâmplă în mass media, apare o femeie care are uh, peste 60 de ani și uh, este gravidă. Și bineînțeles că s-a discutat în Danemarca uh, și s-a spus, da, bărbații vârstnici mai fac, mai, mai fac copii, de ce n-ar putea și femeile? Asta a fost discuția în Danemarca. Ar trebui totuși să ne asigurăm că uh, nu sunt atâția părinți uh, de peste 60 de ani dorim ca toți părinții să aibă, toți copiii să aibă părinți sănătoși. Dar trebuie să ne, înțele- dar trebuie să ne întrebăm și de unde a venit ovulul. Bineînțeles că nu a, a avut un, ov, o, un ovul al său. Ea a fost în Anglia și uh, acolo a, uh, a obținut un ovul. Am întrebat la comisie și mi s-a spus, da, acolo este procedură standard. Se implantează ovule în Anglia Uh, chiar și unor femei foarte vârstnice. Nu se știe mai mult despre asta. Este foarte clar că acest ovul a fost uh, tranzacționat. Ce fel de femeie ar oferi un ovul dacă ar ști că îi va fi implantat unei bunici, practic, care dorește uh, să devină mamă? este foarte clar că a existat o tranzacție și trebuie să putem să urmărim, să mergem înapoi, să vedem ce s-a întâmplat. Știe, știm cine a, a, a participat la asta. Cred că s-a, s-a și plătit în acest caz. Din partea uh, uh, britanică ni s-a spus că nu a fost uh, un tratament standard, ci că de aceea s-a plătit. Oricum, ceea ce mi-aș dori eu ar fi să avem o abordare umanistă, pentru că toate aceste mecanisme comerciale să nu poată să intervină. Este vorba și de reciprocitate apoi. Este, și asta este problematică. Îi se spune unei femei dacă uh, donați un ovul, primiți altul de la noi. Dacă o femeie Uh, nu poate avea copii, atunci uh, sunt abordate surorile acestei femei pentru a dona uh, ovule. Eu nu zic că nu trebuie să existe donație de ovule dar este dificil pentru femei. Bărbații, prin definiție, sunt donatori de spermă, dar femeilor nu pot să le uh, prelevezi un ovul fără ca ele să fie de acord. Încă ceva. Este vorba de tratamente de fertilitate. Nu le vom putea ocoli. Va trebui în această comisie să spunem că este vorba și de marele subiect uh, infertilitatea, mai ales la bărbați. Prea puțin ne ocupăm de asta. Aceasta este marea problemă. Infertilitatea crește uh, Uh, în mod dramatic și la bărbați și la femei și trebuie să ne uităm la cauze, nu numai la uh, consecințe și la ce fel de tehnologii putem uh, uh, utiliza pentru a combate asta. Apoi este vorba de sângele din cordonul umbilical. S-a constatat că trebuie să fim prudenți să uh, și să nu promitem prea multe tratamente pe baza acestui tip de sânge. Uh, nu știm dacă un trata- se poate dezvolta un tratament pe baza acestui tip de sânge. Cred că ar fi inteligent să se creeze bănci pentru astfel de uh, tip de sânge, dar nu în, într-o măsură prea mare. Nu putem să promitem părinților că vom putea să le reparăm, să spunem așa, copiilor, copiii uh, prin acest uh, sânge și să uh, Uh, cerem foarte muli bani pentru ca acest sânge să fie depozitat uh, în cazul în care ar putea fi utilizat mai târziu. Poate fi foarte util să creeze astfel de bănci și dacă se face la nivel european, cu atât mai bine, cu atât mai bine dacă băncile pot să fie în rețea, să facă schimb de resurse, dacă pot găsi celulele corecte, um, compatibile pentru pacienți Însă, în Danemarca, acest lucru se face în uh, bănci publice și nu private și noi încercăm astfel să îi uh, tratăm pe pacienți în mod uh, corect și echitabil și să ne asigurăm că nu avem cazuri, uh, din ce în ce mai multe cazuri ciudate. Vă mulțumim, spune președintele. Mai am trei vorbitori înscriși la cuvânt, François Grosted, Linda McEvan și Dagmarot berendt am să vă rog, dacă se poate, să vă restrângeți la aproximativ 3 minute, astfel încât să mai primească și comisia cuvântul și doamna raportor să poată răspunde. François Grostet. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să o felicit pe doamna Iana Cudatis pentru raportul său, pentru un raport foarte bun și Știm că niciodată când uh, vorbești ultimul uh, nu ai destul de mult timp la dispoziție. Aș dori să vorbesc de o problemă care mă preocupă de mulți ani și care e foarte importantă pentru mine. E vorba de celulele prelevate din cordonul umbilical și de sângele prelevat din cordonul umbilical. Eu nu împărtășesc uh, punctul de vedere al unor colegi care au emis rezerve foarte puternice. Mie mi se pare foarte grav astăzi că uh, se consideră în majoritatea cazurilor că uh, cordonul umbilical reprezintă un uh, deșeu în spitale. Ori există posibilități uh, foarte promițătoare de a găsi uh, tratamente. Eu sunt uh, ferm convinsă că uh, în viitor, nu știu peste câțiva ani sau câteva zeci de ani, vom avea nu un medicament, un medicament uh, dedicat uh, unui grup de pacienți, ci că vom avea medicamente și terapii individualizate și care vor permite tratarea unor boli care uh, astăzi nu pot fi tratate. Și chiar dacă cercetarea științifică a făcut progrese foarte mari, în aceste domenii a făcut progrese imense chiar dacă nu avem răspuns la toate întrebările pe care ni le punem, nu cred că avem dreptul ca astăzi să uh, uh, eliminăm această posibilitate pe care o avem la dispoziție. Și regret că într-o țară precum țara mea, care are spitale, spitale numeroase, nu se prelevează în mod sistematic nu numai sângele din cordonul umbilical, ci nu se păstrează cordonul umbilical. Pentru că știm că există celule din anumite părți ale, ale cordonului umbilical care sunt foarte importante pentru anumite terapii, anumite tratamente. Nu cred că ar trebui să considerăm cordonul ca un deșeu medical, ci că ar trebui să păstrăm uh, cordonul în bănci. Știm că uh, avem 24 uh, de ore la temperatura medie mediului pentru a transporta cordonul și sângele din cordon. Iată, avem 24 de ore la dispoziție. Cu avioanele în ziua de astăzi putem călători foarte mult și putem trimite uh, aceste cordoane în bănci. Uh, Uh, bănci, s-a vorbit despre bănci publice sau private, bănci publice cu siguranță, dacă e vorba și de bănci private, ar trebui să reglementăm situația să fie uh, condiții foarte stricte, pentru că nu ar trebui să creăm uh, o medicină, tratamente cu două niveluri la care să aibă accesul doar bogații. Deci, iată, doream să insist asupra acestei, acestui aspect, pentru că cred că irosim timp prețios ani buni, mult uh, potențial și Comisia Europeană, și de altfel e o întrebare pe care i-am pus-o în urmă cu ceva timp, ar trebui ca într-o comunicare ca toate statele membre să se organizeze pentru a recupera sângele din cordonul umbilical și chiar cordonul. Vă mulțumesc! Mulțumim, François Groset, acum Linda McKeven și în încheiere Dagmar, Dagmar Rodberent. Mulțumesc, aș dori să-i mulțumesc uh, Marinei pentru raportul său și sunt de acord cu observațiile făcute de colegi. Uh, aș dori să evidențiez uh, ceva la ce s-a referit Peter Lize. Această chestiune a donării voluntare, mai ales pentru gameți în tratamentul pentru fertilizare in vitro. În urmă cu câțiva ani, înainte ca Marina să fi uh, aleasă, a fost cazul acestei uh, femei din România s-a mai spus, care a beneficiat în natură, de exemplu, i s-a uh, plătit camera de la hotel pentru a dona uh, un ovul într-o, ovule într-o uh, clinică britanică. Și când am uh, examinat situația, ne-am dat seama că e vorba de sume, a fost vorba de sume imense. Uh, Uh, pe de altă parte, să nu uităm că nu e uh, chiar un mizilic uh, pentru o femeie, pentru că e o procedură complicată, riscantă și mi s-a spus că de mai multe ori în clinici că e vorba de altruism. Și m-am întrebat de ce o femeie din România, studente din universitățile din România, donează ovule, dacă nu e o procedură riscantă și dacă e doar altruistă. Uh, am avut o dezbatere foarte interesantă, am uh, examinat uh, situația de la Institutul de Resort din Regatul Unit și ne-am dat seama că fluxul de donatoare din aceste părți din Europa a scăzut, dar cred că există situații uh, mult mai numeroase uh, astăzi decât înainte de aderarea anumitor uh, țări din Est. Deci trebuie să ne asigurăm că tinerele nu sunt exploatate, pentru că, așa cum spuneam, nu e o procedură simplă, e o procedură riscantă și poate pune în pericol sănătatea Uh, unei persoane. În orice caz, nu ar trebui să, uh, ca această procedură să se facă doar pentru bani. Deci trebuie să fim foarte atenți în legătură cu formularea. Mulțumesc, Linda, și acum Dagmar. Mulțumesc, domnule președinte. Știm de ani de zile că această chestiune a donării de organe dar uh, și adunării de celule și de țesuturi, sunt uh, probleme foarte delicate. Doamna Ris a subliniat acest lucru, poate că ar trebui să uh, revenim asupra legislației dinainte, dar eu aș dori să emit un avertisment pe, în trecut, când a fost raportoare pentru acest text legislativ, foarte puține texte legislative au uh, fost atât de mult discutate și atât de neamănunt. A trebuit să întrebăm pe colegii dinainte dacă doresc să procedăm la fel. Când s-a vorbit despre celulele STEM, am avut o dezbatere etică, toată lumea se întreba dacă nu creăm moștri. Uh, deci, încă o dată aș dori să vă rog, haideți să fim prudenți. Avem un text legislativ legislativ uh, foarte solid. Să vedem însă în practică cum stau lucrurile. Uh, trebuie să vedem și ce vrem în ce privește aplicarea în statele membre. Aici trebuie să recunosc că punerea în aplicare acestui text legislativ, legislativ în statele membre diferă foarte mult. Și dacă vrem cu adevărat să fim cinstiți cu noi înșine, cred că trebuie ca pe viitor să avem uh, curajul să emitem o uh, judecată etică. Trebuie să vedem dacă uh, donarea de uh, gameți, uh, care presupune un tratament hormonal și anumite proceduri riscante, trebuie să vedem dacă o astfel de donare e mai periculoasă decât donarea de măduvă osoasă, care implică și ea un tratament special și o puncție făcută la nivelul măduvei osoase. Uh, Domnule Lize, aveți dreptate în ce privește folosirea de măduvă osoasă pentru a uh, vindeca anumite tipuri de cancer. Trebuie să vedem dacă e vorba de o practică mai periculoasă sau nu. E o donație importantă pentru cineva care suferă de o formă de cancer, însă dacă uh, dorim doar unei familii să aibă un copil, să vedem dacă e mai important sau nu. Deci trebuie să fim uh, foarte Uh, clari. Evident, uh, sunt probleme foarte complexe, donarea de măduvă, de sânge din uh, cordon umbilical și așa mai departe. Am ascultat-o cu mare atenție pe doamna Auken. E adevărat că copiii care, părinții care au un copil bolnav suferă foarte mult, însă nu există niciun fel de legislație în lume. Bine, poate în China, însă în orice caz, în Uniunea Europeană nu există nicio legislație care să permită părinților să facă un al doilea copil pentru a-l trata pentru primul. Uh, pentru un copil minor, părinții trebuie să ia decizia și să-și dea acordul înscris uh, pentru o puncție, pentru prelevarea celulelor de măduvă osoasă. Trebuie să fiu sinceră și să vă spun că eu n-aș vrea să fiu în pielea acestor părinți, că e vorba de celule, celule epiteliale, de măduvă osoasă sau de donarea unui rinichi. E o situație foarte, foarte dificilă și nu cred că trebuie să tratăm astfel de situații uh, cu ușurință. Ar trebui să discutăm și de posibilitățile pe care aceste tipuri de uh, donații le oferă. Și aici doamna Grostes vorbea de sângele de cordonul umbilical. În curând vom avea medicamente personalizate. Vor exista medicamente care vor fi prezente pentru puțini oameni. Eu nu doresc să am bănci de de țesut sau de sânge din cordon umbilical uh, private. Uh, deci, mă întreb de ce nu am reușit să reușim să avem bănci de uh, țesuturi la spitale. De ce uh, cei care au, de exemplu, o boală, cancer uh, sau una similară, uh, de ce nu este obligatoriu ca oamenii să-și poată, acești oameni să-și poată conserva țesuturile într-o bancă, într-un spital. Vă mulțumim, Dagmarot Berand. Aș dori să dau acum cuvântul comisiei. Eh, cinci minute am să vă rog, știu că este dificil, este o dezbatere importantă, dar cred că este una foarte bună. Așadar, comisia și apoi eh, raportoarea. Thank you, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Comisia ar dori să salute munca depusă de către doamna raportor. Știm că a investit foarte mult, a consacrat foarte multe eforturi și dacă vă uitați la rezultate, ne dăm seama că e un raport foarte bine structurat, deși suntem conștienți de uh, complexitatea dezbaterii de astăzi. În numele Comisiei aș dori să spun că împărtășim uh, îngrijorările Parlamentului, respectiv că trebuie să ajungem la un echilibru. Pe de o parte să ne asigurăm că oferim terapii noi și foarte importante pentru cetățeni și, pe de altă parte, să ne asigurăm că aceasta nu se face prin exploatarea și comercializarea părțului uman și poate chiar și prin traficarea uh, anumitor părți din corpul uman. Aș uh, dori să vă reamintesc că mandatul Comisiei prin legislația europeană se limitează la siguranță și că o mare parte din principiile de care discutăm noi astăzi uh, sunt de competența statelor membre, care bineînțeles că nu uh, ușurează discuția. Vorbim uh, despre compensație și indemnizație și uh, această linie care separă uh, compensația și plata, există altă terminologie uh, folosită în statele membre în funcție de uh, situația de acolo. Deci, uh, Comisia salută acest raport, se axează pe anumite elemente care sunt foarte importante în acest domeniu, mai ales trasabilitatea și transparența, care pot să răspundă la multe dintre neliniștile exprimate aici. De asemenea, Comisia este și recunoscătoare de faptul că uh, sângele din cordonul umbilical a fost uh, și el inclus, deci problema celulelor prelevate din sângele din cordonul umbilical și, de asemenea, atunci când vorbim despre celule din cordonul umbilical și celulele stem, e foarte important să spunem că nu vorbim despre embrioni, să reamintim acest lucru, pentru că câteodată din această cauză se complică uh, dezbaterea. Nu vorbim de celule uh, embrionare, e celule Uh, prelevate din cordonul umbilical, care sunt aceleași uh, uh, precum cele din măduvă osoasă, care sunt folosite de 50 de ani pentru a trata leucemia și cancerul de oase și care, așa cum au spus și alți eurodeputați, au un potențial pentru viitoare terapii, însă trebuie să fim foarte prudenți când vorbim de potențial, pentru că potențialul e ipotetic și trebuie să ne asigurăm că opinia publică are acces la informații de calitate și aici punctul 16 în ce privește sensibilizarea și campaniile de informare uh, ni se pare foarte important. De asemenea, tot în perspectiva celulelor din cordonul ombilical și al sângelui, e important uh, nu neapărat uh, distinția între organismele publice și private, care până la urmă e o dezbatere națională, ci așa cum se spune în raport, respectiv că avem nevoie de un cadru operațional în ce privește siguranța și calitatea celulelor STEM, indiferent că e vorba de actori publici sau privați. Și în numele Comisiei aș putea să vă spun că Comisia uh, are în pregătire câteva proiecte pentru a aborda aceste elemente. E foarte important ca uh, să există câteva cerințe de siguranță și de calitate care să fie uh, îndeplinite de toți actorii. Și în ce privește sângele din uh, cordonul umbilical, noi dorim ca potențiale terapii să fie la dispoziția cetățenilor în spitale publice și ar trebui să fie un fir roșu în raport și credem că la punctul 18 raportoarea a, uh, a inclus foarte bine acest uh, aspect. Așteptăm cu nerăbdare raportul final uh, din partea Parlamentului European și am dorit să o rugăm pe doamna raportor după ce va fi uh, Uh, finalizat raportul, să trimită acest raport și în uh, comitetele din statele membre, unde uh, se întâlnesc experții de resort din statele membre. Iată ce doream să vă spun în numele Comisiei. Thank you. I'm going to have to try and be very quick on this. I'll cover the... Foarte, foarte pe scurt. Uh, în ce privește remunerația, aveți dreptate când vorbim despre beneficii natură, nu vorbim de bani sau de schimburi de organe sau de troc și m-aș bucura să înaintați un amendament care să clarifice uh, raportul. Dacă nu, uh, voi lăsa uh, în afară, dar trebuie să ne asigurăm că avem gamet contra gamet și să fie mai ales vorba de ajutor. În ce privește donațiile voluntare, trebuie să clarificăm că, sigur, sunt voluntare, dar trebuie să existe și costuri care să acopere cheltuielile medicale, transportul și uh, neplăcerile uh, pentru a ne asigura că cei care vor să doneze o fac în continuare. În ce privește celulele STEM, cineva a vorbit despre măduva osoasă și importanța ei. Într-adevăr, e foarte importantă, dar celulele STEM sunt mai importante decât uh, măduva osoasă. În Marea Britanie avem o organizație, Antolin Nolan, care folosește pe um, um, această terapie pe bază de um, celule STEM și care este mai neintruzivă decât măduva osoasă. Cineva a spus ceva foarte interesant uh, în ce privește uh, Uh, donațiile voluntare. Uh, un prieten care dă unui uh, alt prieten un, un ovul e ca și când ai da un renic contra unui rinichi. Să nu uităm că e o situație diferită pentru că aceste ovule, gameții devin copii până la urmă și e foarte greu pentru o femeie să abordeze la, la rece. Nu știu dacă se poate și care e fezabilitatea, nu sunt sigură, dar trebuie să Uh, examinăm acest aspect. În ce privește donațiile din cordonul ombilical, eu am fost în spitale, am vorbit uh, cu domnul Nano sau Nani de la Roma, o persoană foarte agreabilă, care uh, la început Uh, mi s-a părut că nu era foarte pentru donațiile din uh, cordonul umbilical. El, uh, până la urmă, mi-a explicat că este pentru astfel de celule, de, de păstrarea lor, dar că nu sunt destul doritori care să le doneze. Și aici trebuie să Recunoaștem că punctele private de colectare acestor celule sunt foarte importante. Uh, e nevoie de instanțe publice, de bănci publice care să facă transportul cu minibusuri. Știu că se întâmplă acest lucru în Marea Britanie, am verificat acest lucru. E nevoie de organisme private care repede să uh, colecteze aceste celule și să sprijine sistemul uh, de stat și să facă acest lucru fără să fie remunerate. S-a spus cât de important este cordonul umbilical. Este foarte important pentru membrii familiei, pentru rude, pentru copii. Nu știm încă, dar n-aș dori să închidem nicio ușă, nicio oportunitate, pentru că până la urmă rămâne o pistă pentru a salva un copil. Dar am descoperit astăzi că există foarte multe puncte de vedere și mi-aș fi dorit ca această dezbatere să continue mai mult în cadrul de, uh, uh comisiei noastre, deci s-ar putea să uh, amânăm puțin termenul limită. Așa cum a spus Dagmar, uh, există foarte multe posibilități, posibilități uh, de a-i ajuta, mai ales pe cei bolnavi și aștept până răbdare am, amendamentele dumneavoastră pentru a ajunge la un raport cât mai bun cu putință. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Iana Kudakis. Cred că a fost o discuție foarte bună. Am relevat toate fațetele acestei discuții. Termenul pentru amendamente era prevăzut 3 mai. Ați solicitat o amânare. Asta înseamnă și că programul nostru în totalitatea sa va fi amânat. Vă rog, cu microfonul. Putem avea o săptămână în plus pentru amendamente. Cred că săptămâna viitoare este săptămână verde și apoi să votăm în iunie. Dacă amânăm cu o săptămână, votăm în mod automat în iunie. În regulă. Dacă toți raportorii din umbră sunt de acord, dacă toți raportorii din umbră sunt de acord, atunci votăm în septembrie, în plen. Bun, amânăm programul atunci. Mulțumesc tuturor. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de punctul 21, mecanismul Uniunii de protecție civilă. Raportoare este colega Gardini îi voi da ei cuvântul pentru a prezenta acest raport. Vă rog. Ție. Mulțumesc. Aceasta este prima ocazie de a avea un schimb de puncte de vedere în Comisia Mediu, chiar dacă, evident, am inițiat să lucrăm pe acest subiect, ne-am întâlnit de mai multe ori, la întâlniri la care au participat mai mulți colegi o să am o prezentare foarte scurtă, fiindcă ce e interesant este să vedem care este poziția diferitelor uh, grupuri politice și a diferitelor state care sunt reprezentate în Parlament. Parlamentul care este o casa noastră comună a tuturor. Vorbim astăzi despre un subiect foarte important. Vreau să vă reamintesc că în septembrie, cât am uh, votat raportul pentru o reacție rapidă la catastrofe, eh, ne-am bucurat de majoritatea aproape absolută și cu asta am intenționat să răspundem la 90% din cetățenii europeni care, eh, așa cum ne spunea și Eurobarometrul, consideră în mod constant că ar trebui să primească mai mult din partea Europei pentru a putea face față unor posibile catastrofe, de orice fel ar fi acestea. Pot fi mari catastrofe, sigur. Uh, aici, uh, datorită principiului subsidiarității, acest uh, răspuns nu poate fi gestionat la nivel regional sau național și Comisia a răspuns punctual așteptărilor noastre prezentând această propunere la finele anului trecut. Prin urmare, am avut suficient timp la dispoziție pentru a aprofunda propunerea comisiei și fiecare din punctele sale și sigur că întotdeauna această propunere poate fi îmbunătățită. Există multe comentarii care au fost făcute pe anumite puncte se poate intra în anumite detalii și cred că dacă facem acest lucru păstrând orientările comisiei, putem clarifica niște aspecte care altfel ar putea da naștere la neîncredere sau la probleme în anumite state membre, având în vedere structura acestora. Deci, respectând orientările din propunerea Comisiei, eu cred că putem veni cu detalii, clarificări, ajustări pentru a ne asigura că acestea pot fi aplicate în fiecare stat membru. Să nu uităm că nici expresia protecție civilă nu este folosită în mod comun în toate statele. Eu vin uh, din Italia și la noi și în școlile primare se vorbește despre protecție civilă, deci e un lucru cu care suntem obișnuiți. Dar există țări în care acest termen nu se aplică ajutorului la care ne referim. Deci este nevoie să ne asigurăm că avem o viziune unitară europeană pe acest concept în toate statele membre. Aș vrea însă ca o serie de semnale de preocupare, de alarmă pe care le-am primit și care se aud aici în Parlament, chiar dacă nu în mod oficial, deci o serie din aceste semnale își găsesc rezolvare aici. Încă o dată, în septembrie anul trecut am avut acel vot aproape în unanimitate și cred că suntem cu toții de acord cu privire la obiectivul uh, inițiativei noastre. Cred că acest raport este o bază bună de lucru, este o bază bună pe care să dezvoltăm acest proiect, care, așa cum v-am mai spus, în esență se bazează pe trecerea de la un răspuns, de la o reacție ad hoc în cazul unei catastrofe, la un sistem care să includă o posibilitatea de răspuns a statelor membre de intervenții în cazul unor catastrofe. Vreau să vă reamintesc că protecția civilă continuă să fie de competența statelor membre, că prin această propunere nu vrem să modificăm acest lucru, că există temeiuri juridice întemeiate care sunt uh, oferite de uh, punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona cu toate reformele pe care acesta le include și acest document rezultă, putem spune, din ani de experiență practică în domeniu și de aceea consider că este un foarte bun document de lucru. Sunt consolidate capitolele care se referă la prevenire și pregătire, care conțin și câteva elemente noi. Există un nou centru de răspuns pentru situațiile de urgență în Europa, foarte important fiindcă uh, lucrurile vor fi mai flexibile, mai rapide, mai puțin uh, birocratice și prin urmare mai eficace. Și mai există și alte aspecte foarte importante referitoare la finanțare, la gestionarea riscurilor, la modul în care se formează aceste fonduri voluntare de echipe și echipamente specializate ale statelor membre care vor trebui să fie folosite de fiecare dată când Uniunea Europeană trebuie să acționeze împreună. Deci există toate aceste aspecte și poziții, dar nu trebuie să pierdem ocazia să folosim acest instrument pentru a oferi tuturor cetățenilor uh, europeni mesajul că vorbim sau avem o Europa care este alături de ei, o Europa care face parte din uh, viața lor de zi cu zi. Și asta putem face prin campaniile informative, informațiile care le sunt oferite uh, în școli încă dintre cele mai mici clase și de asemenea să vorbim și despre numărul de urgență 112 care trebuie să fie foarte cunoscut. Prin urmare, sunt pregătită să ascult cu mare interes intervențiile colegilor și sper să putem uh, lucra la fel de bine și fructos cum am făcut anul trecut. Vă mulțumim, doamnă Gardini. Trecem la dezbaterea cu raportorii din umbră. În primul rând, colega Edith Estrela. A proposta da Comissão. Mulțumesc, domnule președinte. Suntem uh, foarte mulțumiți de propunerea Comisiei Europene, care de altfel reia poziții pe care Parlamentul European le-a susținut de-a lungul timpului. Considerăm că este salutar faptul că propunerea este o simplificare a instrumentelor deja existente și consolidează cooperarea la nivel european pentru a face mai eficientă acțiunea de prevenție și mai rapidă intervenția în cazul unor dezastre. Și în ceea ce privește finanțarea, după părerea noastră, faptul că există aceste elemente reunite într-un singur și nou capitol ajută la clarificarea intențiilor în acest sens și permite statelor membre să aibă inițiative și să solicite sprijin financiar din partea Uniunii Europene pentru operațiuni care acoperă mai multe state membre. La fel și în ceea ce privește cofinanțarea în cazul costurilor uh, de transport. Instrumentele financiare respectă cadrul financiar multianual 2014-2020, prin urmare vor putea intra în vigoare doar începând cu data de 1 ianuarie 2014. De asemenea, uh, este de remarcat structura documentului. Este o bună structură fiindcă ajută la clarificarea aspectelor cheie și are patru segmente, patru uh, blocuri principale, prevenire, pregătire, răspuns și dimensiunea externă, dimensiuni ale mecanismului de protecție civilă. Pe lângă acel capitol pe care l-am menționat deja și care se referă la aspectele financiare. Prin urmare, considerăm că există o serie de elemente pozitive care reies din această propunere, a cărei intenție este să garanteze o mai bună coordonare și intervenții mai rapide și mai eficiente, care reunesc și dimensiunea externă sau includ și dimensiunea externă. Și de asemenea, este promovată o acțiune coerentă integrată la nivel internațional prin acordarea de asistență printr-un mecanism clar. Există o agenție a Națiunilor Unite sau un organism internațional relevant care este implicat în acest caz. Propunerea respectă și principiul subsidiarității și proporționalității, lucru care trebuie din nou salutat. Și din acest punct de vedere, putem spune că avem de-a face cu o propunere bună, cu o bună bază de pornire. Rămâne să vedem care va fi propunerea concretă a doamnei Gardini pentru apoi eh, pentru că apoi să venim cu propunerile de amendament concrete. Vă mulțumim. Aș dori să vă anunț că avem o colegă nouă, am salutat-o deja ieri, este colega Taila și este și uh, raportoare din umbră, Rebecca Tyler. Bun venit în comisie uh, și trebuie să vă spun că în această comisie este o plăcere să lucrez. Aveți cuvântul. Mulțumesc. În numele grupului ALDE, Salut propunerea comisiei. Este un uh, pas logic de a învăța din uh, experiențele trecutului și din răspunsul la anumite uh, catastrofe care au avut loc de curând. Este foarte important pentru cetățeni, după cum acest lucru, pentru că cetățenii așteaptă o mai bună reacție din partea Uniunii Europene când uh, au loc inundații, dezastre naturale în anumite țări. Uh, cetățenii se așteaptă ca Uniunea Europeană să îi ajute. Aștept cu nerăbdare proiectul de raport al doamnei Gardini. Vă mulțumim, urmează acum nu mai urmează nimeni pentru că am finalizat uh, lista vorbitorilor. Urmează doamna Grostet și iată, are suficient timp la dispoziție, aș fi spus tot timpul din lume, nu este chiar așa, dar puteți recupera timpul pe care nu l-ați avut în această săptămână. Mulțumesc, domnule președinte. Stați liniștit că o să am o, totuși o intervenție destul de scurtă. Am avut ocazia să discutăm deja acest subiect atunci când a fost vorba de raportul de inițiativă a doamnei Gardini din 2011 și cu ocazia respectivă a menționat importanța consolidării capacității de reacție a Uniunii Europene și a facilitării mobilizării competențelor și resurselor în domeniul protecției civile și ajutorului umanitar. Baza de lucru este un raport care a fost elaborat pentru Comisia Europeană de domnul Barnier, care conține o serie de elemente și sunt sigură că în raportul colegei noastre Gardini vom regăsi toate aceste elemente. Am să le menționez foarte scurt. Întâi întâi se constată că există foarte multă risipă, să spunem, atât la nivel uman cât și financiar. Există o dublare a eforturilor, nu există o bună coordonare, nu există destulă eficiență și deci trebuie să fie creat un sistem bazat pe o abordare integrată de jos în sus, care să se sprijine pe voluntariat, sigur, și pe specializarea statelor membre. De asemenea, trebuie să se ia în considerare capacitatea de răspuns, care trebuie să se bazeze pe regiunile ultraperiferice și pe teritoriile uh, dom-tom europene, care sunt uh, nu chiar așa în apropierea continentului european. Toate aceste lucruri trebuie făcute, așa cum a spus uh, doamna Gardini, respectând principiul subsidiarității, dar nu doar pentru statele membre, ci și pentru ONU. De asemenea, există progrese în acest domeniu, fiindcă a fost instaurat numărul de urgență 112, deci este deja o etapă care a fost parcursă și care asigură protecția civilă în Uniunea Europeană și în statele terțe prin intermediul uh, protecției diplomatice și consulare. Toate aceste puncte sunt puncte care trebuie să se regăsească, probabil se regăsesc deja în proiectul doamnei Gardini. Am vrut doar să menționez și acest raport Barnier, care este o, de asemenea un instrument la care trebuie să ne gândim. Grostet. Mulțumim, François Crăstet. Aș dori acum să-i dau cuvântul Comisiei, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, având în vedere faptul că este prima dată în care Parlamentul are drept de codecizie în acest dosar. Dați-mi voie să repet că noi la Comisie așteptăm cu nerăbdare să cooperăm strâns cu Parlamentul și cu această Comisie și cu raportorul pe acest dosar vă asigurăm că vom coopera cu dumneavoastră pentru a avea un rezultat cât se poate de ambițios în acest domeniu. Un domeniu important pentru cetățeni, după cum spunea doamna Gardini, um, un domeniu important uh, și pentru această instituție și pentru Consiliu. Eurobarometrele recente au arătat un sprijin uh, din partea cetățenilor europeni pentru munca depusă în acest domeniu și uh, nevoia de a continua cu, pro, cu cooperarea în aceste domenii, în domeniul protecției civile. Sperăm că vom putea așadar ajunge la acorduri între Consiliu și Parlament relativ rapid. Dați-mi voie să reiterez cele trei puncte esențiale ale acestei propuneri din punctul nostru de vedere. În primul rând, această propunere respectă principiul subsidiarității și rolul foarte important jucat de către autoritățile naționale și regionale când vine vorba de protejarea cetățenilor lor. Punctul nostru de plecare este că autoritățile naționale și regionale sunt uh, cele mai în poziție să uh, răspundă în cazul de dezastru natural. Rolul Uniunii Europene este să sprijine, să completeze, uh, să coordoneze în anumite cazuri. Apoi, în ceea ce privește prevenția, este esențial și este momentul să luăm un uh, să facem pași înainte în prevenția uh, dezastrelor. Pentru prima dată avem o abordare integrată care abordează și analizează nu numai cum să răspundem la dezastre, ci și cum să le prevenim. Și, nu în ultimul rând, consolidăm munca pentru pregătirea uh, Uh, pentru dezastre, dezvoltând instrumentele necesare pentru a ne asigura că atunci când are loc un dezastru putem reacționa rapid. Propunerea de a oferi fonduri europene uh, trebuie să fie interpretată în acest sens. Fă, ace, făcând aceste propuneri, am uh, ales intenționat o abordare de jos în sus, bottom-up, Uh, bazându-ne, bazându-ne pe uh, resursele din statele membre și pe natura voluntară a acestui instrument, care este foarte importantă. Legislația aceasta prevede foarte puține obligații, însă noi credem că este esențial să facem pași înainte împreună cu statele membre și cu Parlamentul European. Așteptăm așadar cu nerăbdare o cooperare cu dumneavoastră în viitor și sperăm să revenim în curând la acest subiect. Vă mulțumesc, dați-mi voie să urez bun venit uh, președinției daneze. Mi se pare foarte bine că avem reprezentanți alături, uh, alături de noi. Bun venit și vă rog, aveți cuvântul. Mulțumim, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să-mi exprim gratitudinea pentru excelenta cooperare cu Parlamentul European în acest dosar. Este primul dosar uh, în care vom lua o decizie împreună asupra propunerii uh, Comisiei. Președinția daneză a început negocierile în februarie ale acestui an în uh, grupul de lucru de la Consiliu cu privire la protecție civilă iar acum avem o primă imagine a întregii propuneri. După această primă propunere, Consiliul va fi în poziție să ofere un text de compromis în grupul de lucru și va putea informa Parlamentul European referitor la punctele rămase deschise. Pe baza acestei prime propuneri și a avizelor statelor membre, ei bine, anumite state membre au exprimat uh, rețineri față de anumite elemente din propunere. De asemenea, există incertitudini față de consecințele unora dintre noile elemente din această propunere. Statele membre salută uh, fuziunea celor două acte legislative referitoare la protecția civilă într-un singur act normativ. Protecția civilă este o uh, Um, responsabilitate națională, dar nu începe de la zero. Există deja o cooperare extinsă, facilitată de către comisie și care funcționează foarte bine în multe domenii în care avem ca scop comun să asistăm statele membre uh, în caz de dezastru. Statele membru, membre, de asemenea, au apreciat structura clară a propunerii care prevede un nou capitol pentru prevenirea dezastrelor. Dați-mi voie să vă informez, domnule președinte, că președinția daneză a decis, a decis să aibă o dezbatere orientativă la Consiliul JAI pe 7 și 8 iunie la Luxemburg cu privire la propunerea legislativă a Comisiei. Intenția nu este de a lua deja o decizie, ci este de a accelera munca în jurul acestei propuneri referitoare la trei puncte rămase deschise aceste puncte rămase deschise, deocamdată, uh, evident, nu am reușit să cădem de acord cu privire la ele, dar știm că uh, elementele cu privire, pro, propunerea referitoare la un fond comun, voluntar, uh, creșterea în dome- intervenției Uniunii Europene în domeniul transportului și altele vor fi cu siguranță subiecte pe care Consiliul le va discuta în iunie. Pe scurt, domnule președinte, Uh, suntem la ora actuală uh, pe cale să creăm claritate, să înțelegem uh, propunerea Comisiei înainte de a ajunge la un consens în rândul statelor membre. Așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu Comisia pentru Mediu. Vă mulțumesc! Mulțumim! Aș dori pentru răspuns să dau cuvântul doamnei raportor, doamna Gardini, vă rog. Grație! Mulțumesc! Am ascultat mulți colegi care au intervenit și care și-au exprimat punctele de vedere pozitive, pentru care le mulțumesc. Le mulțumesc pentru deschiderea de a colabora în mod concret pentru a ne asigura că lucrurile evaluează, evoluează. Am apreciat și intervenția comisiei care ne-a confirmat că vorbim despre un mecanism uh, foarte apreciat de cetățeni și sper ca această poziție să ajute în discuțiile din Consiliul din iunie și că vom reuși să trecem peste ezitările care există pe anumite aspecte, fiindcă, după părerea mea, și guvernele au nevoie în momentul de față de niște răspunsuri concrete pe care să le dea cetățenilor lor cetățenii europeni trebuie să vadă că ceea ce se întâmplă în um, instituții, fie că e vorba de instituții mai aproape de ei sau cele din Bruxelles, să vadă că ce se întâmplă, deci, are legătură cu viața lor concretă și cu necesitățile lor concrete. În momentul de față nu cred că ar mai fi altceva de adăugat. Am luat notă de aprecierea pozitivă la adresa raportului uh, și de această deschidere, disponibilitate și sper că după Consiliul din iunie vom putea să avem o perspectivă mai pozitivă pentru finalizarea acestor eforturi care sperăm să se întâmple în 2013 și sperăm chiar să ajungem la un acord în prima lectură. Mulțumesc! Vielen Dank, Frau Vă mulțumim, doamnă Gardini. Programul prevede, noi fiind uh, comisia competentă pe fond, e bine, programul prevede să votăm amendamentele, să discutăm amendamentele pe 20-21 iunie. Termenul pentru amendament, raportul va fi dez, uh, va, raportul va fi dezb, dezbătut în 2021. Termenul pentru amendamente este 26 uh, septembrie, ora 15 și vom discuta amendamentele pe 5 și 6 noiembrie. Votul în Comisia ENVI este planificat pentru 28-29 noiembrie, iar votul va fi votat în sesiunea plenară, ianuarie 2013. Mulțumesc tuturor uh, participanților la această discuție și trec la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 22. Este vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată de Chris Davis și este vorba de grădinile zoologice din Europa. Și cu aceasta îi dau cuvântul lui Chris Davis pentru a-și justifica um, întrebarea. Chris Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere faptul că întrebarea a fost deja depusă, am putea să cerem uh, comisiei să răspundă la întrebarea adresată deja în scris, iar apoi voi putea uh, răspunde la aspecte suplimentare. Da, este în regulă. Dau cuvântul comisiei, vă rog. Mulțumim, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să spun că Comisia Europeană este foarte bucuroasă de interesul arătat de Parlament și de Comisia ENVI pentru grădinile zoologice din Europa. În ceea ce privește directiva uh, privind grădinile zoologice, știți că interesul principal al uh, Comisiei este conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității în sălbăticie, așa numitele măsuri in situ. Acestea sunt uh, prevăzute în cele două directive Natura uh, și în strategia noastră biodiver pentru biodiversitate, asta uh, și la nivel european, cât și la nivel global. Însă, de câțiva ani, și de fapt această directivă are mai mult de 10 ani, am recunoscut că și conservarea exitu are un rol important și că trebuie să consolidăm rolul grădinilor zoologice în conservarea biodiversității. Din acest punct de vedere, am efectuat, am încheiat de curând un studiu cu privire la rolul conservării ex situ acest studiu a, fost, a implicat un uh, partener independent, Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și Acvariilor. Și acest studiu uh, recunoaște că uh, grădinile zoologice pot juca un rol important în conservare. De exemplu, în lynxul siberian iar grădinile zoologice pot să joace un rol în programele pentru reintroducerea acestor specii. Așadar, ne vom baza pe acest studiu pentru a lua uh, acțiuni viitoare în acest domeniu. De asemenea, uh, am uh, urmărit uh, Studiul independent efectuat de către Born Free, cu care avem contacte în mod regulat și vom uh, lua în considerare așadar acest studiu. Am discutat deja cu Born Free, asocia- uh, organizația Born Free, um, care ar fi cele mai bune măsuri de luat, pentru că ei au făcut un studiu aprofundat și vom încerca să obținem argumente mai uh, solide pentru uh, declarațiile făcute de ei și pe baza acestora Comisia, în calitate de uh, gardian al uh, tratatelor, va analiza dacă este nevoie de acțiuni juridice în anumite cazuri. Însă, de la primele, primele contacte pe care le-am avut cu Born Free, am înțeles că aceștia ar prefera ca Comisia Europeană să se abțină de la um, acțiuni juridice într-o primă etapă pentru ca această organizație să poată lucra mai proactiv cu statele membre. Noi uh, vom urma uh, sfatul lor și vom da curs solicitărilor și vom aștepta rezultatele acestor prime contacte ale lor cu statele membre pentru o, oare, o posibilă, pentru posibile urmări ale studiilor, uh, studiului lor. Dați-mi voie să vă amintesc că rolul nostru este să verificăm transpunerea corectă și unde am descoperit că nu este cazul, am luat deja acțiuni legale, juridice și deja am obținut o primă sentință din partea curții care a permis statului membru să își uh, facă, să își transpună directiva referitoare la granițele zoologice în conformitate cu dreptul european. Un ultim lucru pe care aș dori să-l menționez este faptul că lansăm un contract cadru pentru a identifica cum am putea cel mai bine să oferim orientare uh, pentru a îmbunătăți um, gestiunea grădinilor zoologice, dar și pentru a uh, direcționa statele membre înspre o mai bună uh, gestionare a grădinilor zoologice la nivel european. Vă mulțumesc, Chris Davis acum. Uh, salut răspunsul Comisiei. Mă bucur că doamna director participă la ședința noastră pentru a răspunde la întrebare. După cum știu deputații, această întrebare a fost declanșată de publicarea rapoartelor Bond Free Foundation, care au analizat situația grădinilor zoologice din întreaga lume. Nu toate grădinile au fost examinate, nu toate statele membre. Am înțeles că grădinile au fost alese la întâmplare, însă se pare că acest raport este cel mai complet uh, pe care îl avem din Europa și care verifică uh, aplicarea directivei în urmă cu 13 ani. Nu știu dacă deputații au văzut directiva, este foarte uh, concisă, spune că ne, uh, au uh, nevoie de o autorizație și că trebuie să-și aducă contribuția la uh, biodiversitate. De asemenea, solicită grădinilor zoologice să își țină uh, animalele în condiții în care, să, uh, în care condițiile fiziologice să fie uh, satisfăcute. Deci nu ar trebui să fie ca niște închisori în care animalele să sufere. Raportul mai subliniază faptul că normele nu sunt întotdeauna uh, îndeplinite, însă uh, problema cea mai mare pe care o identifică o reprezintă ignoranța și cruzimea. Sigur că putem să cerem uh, Comisiei să lanseze procedura de infringement împotriva aproape tuturor statelor membre, dar cred că nu e drumul cel mai bun de urmat. Cred că cel mai bine ar fi să avem schimb de bune practici și să încurajăm adoptarea uh, unor astfel de măsuri. Uh, Uh, trebuie să recunoaștem și că sunt grădini uh, zoologice în Europa care sunt uh, foarte performante. Unele fac parte din Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice. Cam 270 de grădini zoologice se află în plotonul acestor grădini zoologice din cele 400 din întreaga Europa. Uh, comisia ne-a arătat că are foarte multe date la dispoziție, dar mi se pare păcat că pare că există un conflict între organizațiile care încearcă să promoveze uh, norme mai stricte în, în uh, grădinile zoologice. Ales Lidichi, directorul EASA, a scris Uh, grădinilor zoologice să nu susțină publicarea uh, raportului Born Free Foundation, pentru că uh, această asociație consideră că grădinile zoologice ar trebui să fie interzise și că animalele ar trebui să trăiască în sărbăticie. Însă noi suntem realiști, e clar că grădinile zoologice, cel puțin în viitorul secol, nu vor dispărea, deci haideți să fim pragmatici. Sper ca factorii implicați să poată să se așeze la masa negocierilor. Domnule președinte, poate puteți să uh, ne dați uh, ceva consiliere. Haideți să invităm uh, organizațiile în comisia noastră și să discutăm. Și acum câteva întrebări specifice adresate comisiei. Am înțeles din prezentarea doamnei director că raportul Born Free a fost foarte important pentru a identifica o parte din probleme. Uh, doar recunoaște Comisia că articolul 2 din directivă pune probleme. Articolul 2 spune că dacă grădinile zoologice nu au un nume mare de animale, pot fi scutite de, uh, de la uh, respectarea acestor uh, cerințe. Dar nu există uh, o definiție a cuvântului mare. Am înțeles că în Italia sunt ca 60-70 de grădini zoologice, dar doar 8 au autorizație de funcționare. Uh, în urma celor mai bune practici cu EASA, Asociația uh, Grădinilor Zoologice din Europa, pentru a putea ajuta statele membre să interpreteze mai bine și să transpună mai bine această directivă și dacă doriți uh, să începeți un astfel de proces, uh, când va fi și finalizat. În al treilea rând, Comisia va face mai mult pentru a pune împreună inspectorii din statele membre pentru a avea schimb de bune practici, de expertiză și să încearcă să creeze un fel de echipă europeană pentru a se ocupa și uh, de aceste probleme. Și, în fine, care sunt uh, uh idealurile Comisiei? Dacă toate grădinile uh, zoologice care nu au autorizație de funcționare, dar care au uh, animale din specii uh, amenințate, uh, dacă grădinile zoologice își aduc contribuția la promovarea speciilor pe cale de dispariție, puteți folosi această directivă în mod mai eficient pentru ca ea să-și atingă cu adevărat obiectivele? Vă mulțumesc. Raise questions. Chris Davis a pus uh, întrebări comisiei și aș dori ca comisia să aibă și ocazia să răspundă la aceste întrebări și doamna Oconi, Jolainen, apoi please, short. That... Doamna Dasparea, și vă rog, uh, dacă se poate, să dăm și timp uh, Comisiei ca să răspundă. Doamna Oconi. Foarte pe scurt, domnule președinte, e un subiect important. Dragi colegi, haideți să fim pragmatici. Care este problema? Problema e că avem o directivă europeană pe care grădinile zoologice și-au dorit-o foarte mult înainte ca ea să fie adoptată, o astfel de directivă europeană e un text foarte bun uh, în ce privește grădinile zoologice, parcurile zoologice și acvariile. Un număr mare de grădini zoologice din Europa nu aplică însă această directivă. E foarte clar. Există proprietari de grădini zoologice și de acvarii care sunt uh, de rea credință, la fel cum avem și uh, patroni de restaurante care sunt uh, buni și patroni și alții care sunt mai puțin buni patroni, la fel cum sunt și deputații europeni, unii sunt buni și alții mai puțin buni. Care este soluția? Ar trebui ca Comisia Europeană să legifereze din nou, să vină cu o directivă și mai strictă, Uh, așa cum au sugerat nu numai colegul Chris Davis, uh, ci și alte fundații. Însă cred că această directivă, directiva are 10 ani, este foarte bună și atinge obiectivele și deci că nu ar trebui să legiferăm mai mult. De ce? Pentru că grădinile zoologice responsabile, mai ales cele care fac parte din această Asociație Europeană a Grădinilor Zoologice și acvariilor, grădinile zoologice care sunt responsabile au pus în aplicare această directivă cu adevărat și astăzi sunt locuri în care anumite specii sunt protejate, în care se uh, aduce contribuția la reproducerea acestor animale, se contribuie și la reintroducerea altor specii și Uh, per ansamblu la uh, protejarea biodiversității de pe pământ. Deci aceste credințe zoologice trebuie lăudate. Însă nu sunt sigură că dacă legiferă mai strict, cei care nu aplică prima directivă vor aplica o a doua directivă. Iată un prim aspect. Un al doilea. Fundația Born Free spuneți, haideți să închidem grădinele zoologice, să reintroducem uh, animalele în uh, sălbăticie, în uh, habitatul lor natural și să închidem grădinile. Nu e o soluție, soluție pentru că grădinile zoologice participă la conservarea biodiversității și la protecția unor specii animale. E indispensabil. Și grădinile zoologice au și ele o activitate economică deci, datorită protecției mediului și a dogmei uh, religiei pe care o reprezintă acest subiect, haideți să nu mai închidem ochii în fața acestor 3480 de locuri de muncă în Franța, 11.000 de locuri de muncă conexe, 10.000 uh, de locuri de muncă în Europa sunt uh, aici implicate. Haideți să le permitem să existe, existe pentru că e vorba de locuri de muncă care generează plus valoare, care aduc uh, impozite, contribuții sociale și așa mai departe. E vorba de agenți economici. Deci ajutăm să ajutăm grădinile să funcționeze mai bine. Peter. Președintele, vă rog să mai aibă și alți colegi uh, ocazia să intervină. Eu, Mulțumesc. Este bine că vorbim despre grădinile zoologice din Europa sunt foarte importante. Cred că un miliard de oameni merg pe an uh, la zoo în uh, Europa și cred că mulți tineri și copii au mult de învățat despre animale, despre asta. Dar cred că trebuie să, ca ele să fie gestionate bine. Și nu cred că avem nevoie de o nouă directivă, avem nevoie de aplicarea directivei existente referitoare la grădinile zoologice și Aș dori să întreb Comisia, cum este aplicată această directivă? Este, există o supraveghere din partea Comisiei? Există o cooperare cu instituțiile statelor membre? Ă, responsabilii grădinilor zoologice se întâlnesc pentru a discuta despre standarde și orientări? Toate aceste aspecte ce țin de aplicare ar trebui să uh, le analizăm. Cred că nu avem nevoie de o luptă ideologică, da sau nu grădina zoologică. Există, au uh, avantaje pentru că participă la conservare, însă implementarea, aplicarea, acesta este aspectul esențial. Mulțumesc! Eu și nu în ultimul rând colega Andres Barrea. Vă rog, pe scurt. Eh, Mulțumesc, domnule președinte, foarte pe scurt. Îl eh, înlocuiesc pe colegul Pirilio, care face parte din eh, comisia dumneavoastră și au cuvântul în numele său. Uh, întrebarea cu privire la grădinile zoologice este foarte pertinentă din perspectiva domnului Piririo. Într-adevăr, grădinile zoologice sunt agenți economici, dar sunt și uh, locuri în care animalele sunt ocrotite. Uh, comisia ne-a furnizat uh, două specii, uh, mai ales uh, lynxul. Însă cred că toate animalele trebuie să fie protejate. Uh, grădinile zoologice nu sunt uh, doar uh, expoziții, ci sunt locuri în care oamenii pot să se apropie de animale și în care speciile să fie protejate. În articolul 2 din directivă se pare că există un vid juridic și de 10 ani nu a fost corectat. Unele grădini zoologice nu au autorizație de funcționare. Ori problema este că autorizația Uh, permite grădinilor zoologice să fie, să fie controlate. Deci aș dori să știu dacă Comisia intenționează să modifice articolul 2 și uh, în ce privește și uh, pragul sau procentul de acordare de licențe și, în al doilea rând, Comisia a spus că nu toate statele membre aplică sau au aplicat această directivă. Am dorit să știm care este procentul sau numărul statelor care nu a, au uh, aplicat directiva. Nu aș dori să ne dea exact numele statelor membre, dar am dori să știm numărul acestora. Și, în fine, ce privește Asociația Born Free. Ea este un uh, observator extern. Uh, se spune că este o fundație obiectivă. Nu prea cred în mitul obiectivității. Însă, în orice caz, această fundație are meritul de a ne furniza anumitor, anumitor cifre. Tima. Mulțumesc, aș dori acum să dau cuvântul Comisiei și nu pot decât să fiu de acord cu ceea ce a spus Iolainen. Și eu sunt tată a două fetițe și cunosc toate grădinile zoologice din uh, zonă, din regiune. Iată, grădinile zoologice Uh, apropie uh, oamenii de aceste uh, animale. Vă rog, aveți ocazia să răspundeți la întrebările adresate de colegi. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să răspund la întrebările adresate de Chris Davis. Într-adevăr, este intenția noastră, având în vedere acest nou contract pe care îl scoatem la licitație. Așadar, dorim să fim asistați de un partener extern pentru a crea un document de orientare. Și pentru această muncă ne vom consulta cu toate părțile interesate, ne vom consulta cu asociația Born Free, cu statele membre, pentru că, cu Asociația Grădinilor Zoologice, cu statele membre pentru că ele sunt competente în acest domeniu și cu oameni de știință, pentru că să nu uităm că prioritatea noastră este să obținem un, o bună conservare și să protejăm speciile animale, e bine, pentru asta avem nevoie și de oameni de știință. La finalul acestui proces, sperăm, pentru că nu știm care va fi rezultatul, să uh, organizăm o reuniune cu toate părțile interesate și cu statele membre în care să prezentăm statelor membre rezultatul uh, muncii noastre și un, vom spera să obținem angajamentul statelor membre pentru a uh, efectua progrese în acest domeniu. Acesta este un element. Aș dori de asemenea să mă refer la munca practică pe care o facem. Mai mulți uh, vorbitori ne-au întrebat cu privire la asta, împreună cu colegii de la Departamentul de Sănătate. Efectuăm uh, muncă de formare, efectuăm, uh, organizăm formări pentru vete, medici veterinari care lucrează în grădinile zoologice din statele membre și asta ar trebui să contribuie la uh, o mai bună conștientizare în rândul lor pentru nevoia de conservare și protecția speciilor în grădini zoologice. Când este vorba de articolul 2 al directivei și de înțelesul cuvântului semnificativ, cred că domnul Chris Davis uh, este în Parlament de o bună bucată de vreme și a participat și a contribuit ca mulți dintre dumneavoastră, la o serie întreagă de procese legislative. Îmi dau seama că redactarea unor texte legale, uh, juridice clare, nu este întotdeauna uh, ceea ce obținem. Trebuie să ne asigurăm că legislația pe care o propunem este cât se poate de clară și de ușor de implementat. Mai ales în acest uh, subiect foarte important. Și noi ne-am dat uh, seama aici că există dificultăți în acest sens. Nu este foarte ușor și ne dăm silința să găsim uh, o versiune cât mai bună în acest sens. Apoi, aș dori să mă refer și la alte aspecte, uh, să răspund la două întrebări. Una mi-a fost adresată de către domnul Iolainen în ceea ce privește inspecțiile efectuate de către comisie. Și poziția noastră este că uh, primul gardian al legislației sunt uh, statele membre și statele membre sunt uh, cele care trebuie să facă inspecțiile necesare. După cum știe cu siguranță această comisie, comisia lucrează la revizuirea recomandării cu privire la inspecțiile de mediu. Există deja o recomandare care se referă în mare parte la legislația de mediu uh, în domeniul tematic industrial și nu se referă la obiectivul de conservare a naturii. Nu știu dacă în noua noastră propunere, în revizuirea recomandării, ne vom referi la aspecte ce țin de conservarea naturii, pentru că este ceva uh, foarte extins, un domeniu extins. Aș dori să revin la o întrebare menționată și anume la transpunerea în statele membre. Poate că m-am exprimat greșit, domnule președinte, și îmi cer scuze pentru asta. Transpunerea ă, directivei este corectă în statele membre. A existat un caz în care am ajuns ă, în fața Curții Europene de Justiție, iar acel ă, stat membru apoi a rectificat uh, legislația națională. Drept urmare, transpunerea este uh, asigurată. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această dezbatere și pentru întrebări și pentru răspunsurile comisiei. Acest subiect cu siguranță ne va preocupa și în viitor. Acum însă vă urez poftă bună și ne revedem cu toții la ora 3. Vom avea un oaspete pe Connie Hedegaard și am să vă rog pe toți să veniți uh, punctuali uh, la ora 15 în sală. Mulțumesc!